I think we can start. Cred că putem începe. Da, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, Vreau să deschidem reuniunea de astăzi și, în primul rând, să vi-l prezint pe domnul Koloțievski, noul administrator din partea secretariatului. Bine ați venit și sperăm și suntem siguri de altfel că vom lucra foarte bine împreună. Ordinea de zi preliminară poate fi adoptată dacă nu sunt obiecții. Văd că nu sunt. Dacă nu sunt obiecții, atunci putem să adoptăm și o, procesele verbale. Nici aici nu sunt obiecții. Ajungem la punctul 4, un concept integrat pentru patrimoniul cultural european. Și am să dau mai întâi cuvântul domnului uh, raportor, Miltiadis Kirkos, pentru a ne prezenta pe scurt avizul. Vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc în limba mea maternă. În iulie 2014, Comisia Europeană a emis o comunicare în ceea ce privește patrimoniul cultural european și apoi am fost invitați, au fost invitați uh, să analizăm uh, consecințele economice și sociale ale acestor, acestui domeniu uh, văzând care sunt posibilitățile, dar și riscurile care apar în cooperarea dintre turism și cultură. În acest aviz, Comitetul pentru, Comisia pentru Cultură face sugestia să se includă uh, so, dimensiunea socială a turismului uh, Europa este um, prezintă o serie de uh, destinații foarte importante pentru turism, avem un patrimoniu cultural important și uh, avantajul este că Europa are uh, multiculturalitate, are multe fațete culturale. Și se dovedește că este prima destinație turistică din lume. Și Așadar, turismul poate să contribuie în mare măsură la dezvoltarea economică. În octombrie la Napoli a avut loc forumul pentru turism și acolo s-a discutat și despre concentrarea geografică a diverselor produse pe care Europa le poate oferi. Uh, sunt multe IMM-uri care sunt active în această regiune. 85% din companiile din această regiune pot contribui la promovarea patrimoniului cultural și o cheie pentru succesul pe plan uh, competițional este calitatea serviciilor și know-how-ul profesional, așa că Europa ar trebui să faciliteze accesul la informații pentru IMM-uri uh, și mai ales în ceea ce privește accesul la fonduri pentru IMM-uri în domeniul turismului. Este nevoie de planificare financiară pentru gestionarea creșterii în turism, așa că trebuie să combinăm aceste elemente cu creativitatea, cu uh, diversele elemente locale și să implicăm și agențiile de turism să ne îndreptăm spre un dialog european care să sprijine cooperarea dintre sectorul public, cel privat și ONG-uri și în același timp să se promoveze patrimoniul cultural integrând produsele specifice culturale și în același timp noi sprijinim inițiativa MV care consideră că turismul este un motor pentru dezvoltarea locală punând accent uh, nu doar pe turismul urban, ci și pe zonele rurale, pe insule și pe meșteșugurile din aceste regiuni și produsele specifice. Așadar, trebuie să se folosească oportunitățile din cele mai îndepărtate zone până la urmă pentru a asigura o bună interconectare și foarte important este să ne asigurăm că produsele internaționale din domeniul turismului reflectă valorile europene. Avem astfel de exemple în domeniul turismului, de exemplu, bazate pe un anumit patrimoniu cultural al unei zone unde, de unde reies rădăcinile culturale ale acelui produs. Să nu uităm și de inițiativele care uh, se referă la patrimoniul cultural comun al Europei. De exemplu, faptul că există rețeaua capitalelor culturale europene, de asemenea rețeaua Natura 2000 și promovarea patrimoniului cultural european. Și am să închei prezentarea spunând că avem nevoie de cooperare între cultură și domeniul turismului, dar avem nevoie de abordarea potrivită, astfel încât să se respecte valorile, uh, valoarea monumentelor culturale, acestea să fie protejate corespunzător și în același timp să se protejeze mediul și peisajul cultural local. Este foarte important să avem un turism responsabil, de calitate, sustenabil, și să încercăm să combatem aspectele negative ale turismului de masă. Vreau să mulțumesc foarte mult secretariatului Comisiei pentru Transporturi și uh, membrilor grupului politic pentru cooperarea foarte bună de care m-am bucurat și vă pot spune că voi avea o întâlnire cu raportorii din umbră în zilele următoare și cu alți colegi pentru a adăuga propuneri și sugestii valoroase. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului din umbră, domnului Slotovski. Da. Danke, Herr oh, Vorsitzender. Moment. Ich möchte ein paar Worte im Die Schattenberichterstatterin von der mm, Dacă nu este doamna uh, raportor din umbră, o să intervină domnul Van del Camp. Sorry, ik had eh, even moeten melden van tevoren dat mij... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuia să spun mai devreme că nu este colegul meu de față. Vreau să mulțumesc eh, domnului raportor de la PPE pentru acest aviz foarte clar prezentat nouă. Importanța legăturii dintre transportul și turism dintre aceste două comisii este foarte clară și la o serie de puncte vom veni cu mai multe amendamente, dar în principiu suntem mulțumiți de document. Și aș vrea să urez domnului raportor mult succes la lucru, lucrările ce vor urma pe acest aviz. Mulțumesc, domnul Slotovski. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să spun câteva cuvinte în numele lui Thomas, care nu poate să fie prezent astăzi aici. Și voi face în pol- poloneză acest lucru. Dziękuję panu sprawozdawcy za przygotowanie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim raportorului pentru proiectul de aviz și mai ales pentru faptul că a subliniat anumite aspecte, cum ar fi uh, rutele de pererinaj, pistele de biciclete și noi sprijinim inițiativa domnului Kramer în ceea ce privește uh, traseul cortinei de fier. Este un proiect cultural care poate să contribuie mult la uh, Uh, promovarea unui stil de viață mai sănătos și să îmbunătățească în același timp să ne uh, ranforseze patrimoniul cultural. Sunt 9.000 de kilometri care ar fi parcurs și se trece prin 20 uh, de state membre și prin Rusia și apoi se traversează Germania, și se termină în Bulgaria traseul și reprezintă acest proiect până la urmă 100 de ani din istoria noastră. Sunt 70 de ani de la conferința de la Ialta și mai ales anul acesta traseul despre care vorbesc are o importanță simbolică deosebită. Și la fel, locurile de pelerinaj, de cult religios sunt foarte importante pentru că țin și ele de cultura europeană și aduc o valoare mare comunităților locale. În Polonia avem cam 500 de sanctuare și accesul la aceste locuri depinde de infrastructura de transport. Accesul este un element foarte important pentru pelerini și pentru turiști. Turismul cultural se leagă de vizitarea locurilor de interes, muzeelor și așa mai departe și este foarte important uh, că aceste vizitele în aceste locuri fac parte din pachetele turistice, dar dacă accesul este limitat la situri, asta înseamnă că unii turiști pot să renunțe să viziteze anumite locuri E adevărat că este o provocare a aceasta să promovăm și să răspândim cultura europeană în contextul globalizării. Este foarte important acest lucru pentru statele din uh, Europa Centrală și de Est, pentru că și ele pot contribui uh, în mod important la o mai bună înțelegere a patrimoniului nostru cultural. Mulțumesc. În numele grupului ALDE. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să îmi cer scuze numele colegului meu care în momentul de față uh, își prezintă raportul la Comisia ECON și voi spune câteva cuvinte numele colegei mele, îmi cer scuze. Îmi cer scuze și pentru vocea mea, pentru că sunt răgușit, dar voi fi foarte succint. Poate voi mai adăuga două uh, puncte personale. Colega noastră Martina spune că apreciază acest raport al domnului Kirkos. Este unul foarte bine lucrat, e, un foarte, e unul foarte echilibrat. Deși colega noastră ar dori să introducă vreo două amendamente, în principiu totuși există uh, un consens clar între părerea ei și cea expusă în raport. Apoi două aspecte minore. Se, se pune accentul pe transportul intermodal, dar mai mult în contextul uh, turismului înspre zonele izolate, îndepărtate. Și cred că ar merita, pentru a crea condiții prealabile, pentru sporirea turismului cultural, să extindem acest tip de, de transport. Pentru că este foarte important nu doar pentru locurile izolate. Uh, vom avea câteva inițiative în acest sens, ticketing și așa mai departe. Cea de-a doua observație este esențial să implicăm IMM-urile. Ne-ar bucura foarte tare să existe, uh, să, să se pomenească nevoia de a aborda povara administrativă neproporțională pe care trebuie să o suporte IMM-urile uneori. Cred că este foarte important să menționăm acest lucru, ar fi binevenită uh, uh, o asemenea intrare și cred că uh, IMM-urile ar fi încurajate și și viitorii antreprenori. O ultimă observație referitor la alineatul 9 al avizului și las acest lucru la latitudinea dumneavoastră să vorbiți despre capitalele tineretului european. european. Mulțumim Lämpimät kiitokset oman ryhmäni puolesta esittelijälle hänen työstään. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, domnului raportor, pentru eforturile făcute pentru acest aviz și pentru faptul că ne aduce aminte că Europa are o cultură foarte bogată, care poate fi mai bine cunoscută și promovată prin intermediul turismului. Dacă ne gândim cum se leagă cultura și turismul și cum se pot împăca aceste domenii mai bine cu rețelele de transport, atunci putem să ne referim la turism și cultură ca și criteriul pentru îmbunătățirea transportului. Așadar, nu ar fi turismul o parte separată, ci ar face parte integrantă din dezvoltarea rețelelor de transport. Deci asta poate că ar fi o sugestie bună de amintit. Mulțumesc, domnul Evans. Thank you. Um, I'd like to, to thank the... Mulțumesc, mulțumesc și raportorului. Cred că este un raport foarte bine gândit, un aviz foarte bine făcut. Este foarte binevenită includerea turismului regional și local și, de asemenea, rolul IMM-urilor este menționat. Există o legătură esențială, intrinsecă aici, între, pre- între prezervarea patrimoniului și rolul turismului. Putem astfel să uh, valorificăm Uh, patrimoniul unei țări și sau al unei regiuni. În același timp, avem o platformă pentru cetățenii de rând, ei putând astfel să-și înțeleagă propriul, propria moștenire culturală mai bine. E foarte important să se sublinieze această legătură în raport. Poate voi introduce câteva amendamente referitor la rolul IMM-urilor, pentru a sublinia rolul acestora. Pentru că succesul turismului depinde de IMM-uri. IMM Ele au un rol important în reducerea factorului sezonier. În discuția pe care am avut-o acum câteva săptămâni, am pomenit și acest lucru. De asemenea, și turismul responsabil depinde de IMM-uri. O altă chestiune neinclusă în aviz este rolul uh, limbilor. Aici există o corelație evidentă, după părerea mea, fie că este vorba despre o limbă oficială, o limbă cu statut semi-oficial sau o limbă minoritară mai puțin vorbită, toate acestea sunt o adevărată fereastră în, uh, înspre cultura unei regiuni. Deci cred că este foarte important să subliniem acest lucru aici, să nu uităm de importanța limbilor. Ele sunt un factor important în înțelegerea istoriei și uh, trăsăturilor unei regiuni. Mulțumesc! Foster. Mulțumesc! Jackie Foster urmează. Well, thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și raportorului. Cred că termenul turism a avut așa un rol de cenușăreasă uh, Uh, dacă stăm să ne uităm la toate lucrurile pe care le-am discutat de-a lungul an anilor. Toți colegii au vorbit despre importanța lanțului de aprovizionare și despre importanța IMM-urilor în domeniile pe care suntem competenți. Am folosit uh, milioane de euro în fiecare an. De aceea cred că este bine să, să ridicăm această problemă, să subliniem rolul IMM-urilor. Dacă tot vorbim de patrimoniul cultural, cred că depinde și de statele membre să-l promoveze. Îmi dau seama că este vorba despre uh, cheltuieri foarte mari de întreținere a clădirilor de patrimoniu, de exemplu. Și de asemenea se pune problema uh, um, Uh, aplicării unei taxe pe vizitarea unor clădiri vechi. Oricum, cred că unele lucruri sunt, țin de statele membre și cred că și Uniunea Europeană trebuie să intervină acolo unde, pot, unde nu pot să intervină statele membre. Cooperarea este uh, cuvântul cheie aici. Avem de toate în acest continent minunat. Nici nu știu de ce ar merge turiști din altă parte. Danke sehr. Jetzt Dominik Rick. Mulțumesc, domnul Riche. Merci le... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa. Am câteva observații complementare. În primul rând, criza care a început în 2008 a avut uh, un impact profund asupra sectorului cultural din Europa. Apoi, Poate am putea evidenția mai clar în raport uh, patrimoniul material evocat de câțiva dintre colegii noștri și patrimoniul nematerial, care reprezintă o mare parte a patrimoniului cultural și este un uh, factor important în atragerea turiștilor. Am vorbit foarte mult despre IMM-uri Aș dori să subliniez și faptul că activitățile culturale euro, euro, în Europa nu, sunt, nu au un caracter comercial adesea. Ele uh, sunt uneori în, uh, în responsabilitatea unor organizații non-profit, unor asociații și uh, tocmai resursele lor au fost, uh, au fost sacrificate odată cu criza. În plus, există o diferență foarte mare în ceea ce privește impactul crizei în sectorul cultural între țările uh, care care au inclus politicile culturale ori în politicile naționale, cum a fost Franța, uh, sau uh, le-au lăsat în, uh, în sarcina unor, unor entități private. În schimb, în țările care au beneficiat de fonduri de coeziune, nu există o structură stabilă pentru includerea patrimoniului cultural, pentru includerea cheltuielilor culturale și din această cauză au suferit foarte mult din cauza crizei de exemplu, uh, trupe de teatru, de dans, de, de muzică sau chiar uh, societăți necomerciale care se implică în, în uh, aceste activități culturale și turistice, ele au fost vizate direct. Cred că și în raport se vorbește despre uh, diferența Uh, de, despre procentul, de fapt, uh, uh, despre dependența pe care o are turismul pe, de activitățile culturale. Iată, un procent de 8,5% din, la sută din PIB depinde foarte mult de, de aceste activități și de turism. Știm care sunt mijloacele și mijloacele pe care le avem noi să ne ocupăm de turism și știm care sunt mijloacele Comisiei pentru Cultură. Deci există această contradicție între un sector foarte dinamic și un uh, sector care reprezintă o parte foarte importantă din PIB, un sector care uh, se confruntă cu, cu dificultăți și uh, Uh, infrastructura, de fapt, uh, sprijinul slab pe care îl primește din partea instituțiilor naționale și europene. Cred, deci, că este foarte important să subliniem uh, că acest sector este unul care se, este foarte vulnerabil în momentul de față. În Franța, 25% din instituțiile care se ocupă de acest patrimoniu sunt pe cale de dispariție. Mulțumesc. Doamna Selenova. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat našemu zpravodaji za vyně. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumiri și raportorului pentru proiectul de aviz. Este unul foarte echilibrat și descrie foarte bine oportunitățile și riscurile. Am două observații de făcut. Prima se referă la punctul 8. Mă bucur foarte mult că s-a menționat uh, s-au menționat activitățile interregionale, dar trebuie să ne gândim și la eliminarea obstacolelor în calea turismului sau în calea transportului transnațional, interregional. Trebuie să ne uităm la alternativa uh, transportului feroviar pe o distanță de câteva kilometri putem găsi bilete care cu o diferență foarte mare de preț între ele, câteodată de 7-8 ori. Doresc apoi să mă refer la infrastructura de calitate pentru turismul durabil. Aceasta este foarte importantă. În plus, infrastructura este cea care permite accesul persoanelor cu dizabilități. Danke sehr, jetzt Deidre Mulțumesc, Deidre Klun. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și raportorului. Cred că există uh, consumatori care sunt amatori de produse culturale și ei sunt ținta noastră aici, mai ales că uh, știm că 40% din turism vin din afara Europei și, uh, fără îndoială, vin pentru cultura noastră, pentru patrimoniul nostru cultural. pentru uh, gastronomie, pentru, uh, pentru a învăța limbi străine și așa mai departe. Deci cred că e important că se menționează acest lucru în raport. De asemenea, facem apel la Comisie, de, fa- de asemenea, se face apel ca statele membre să coopereze, lucru care este foarte important pentru că doar așa putem merge mai departe pentru a mări această cifră de 40%. Există un potențial foarte mare acolo. Apoi, la punctul 14, se face apel la Comisie pentru a asigura un uh, o înlesnire a accesului la fonduri pentru, uh, pentru dezvoltarea turismului, lucru foarte important pentru uh, cei care activează în domeniul turismului. E important să existe sprijin din partea Uniunii Europene și acolo putem să discutăm mai mult. Mulțumesc! Jetzt ist Köszönöm szépen, te, elnök úr, tisztelt bizottság. Mulțumesc, domnul Whaley. Mulțumesc, domnule președinte. Nu trebuie să mai subliniez cât de importantă este această temă pentru mine, mai ales că se vorbește frecvent despre acest subiect. Vreau să îmi exprim acordul cu cele spuse de colegii mei și anume uh, nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja, dar să adaug un punct. În ultimele decenii, turismul uh, s-a schimbat la nivelul întregii lumii. Noi în Europa avem uh, unele state care au un, uh, o poziție puternică în domeniul uh, turismului, cum ar fi Germania și chiar pot să mă refer și la țara mea și la Budapesta, un oraș foarte popular printre turiștii din Europa, dar mai există un fenomen ce anume schimbarea care apare în întreaga lume la nivelul turismului. Dacă un turist din Statele Unite uh, sau vine din Statele Unite sau vine dintr-un stat arab, uh, alege mai multe destinații în Europa. Există o întreagă paletă de destinații uh, din care să poți să-ți uh, alegi. Și, și europenii la fel pot să-și aleagă dintre Dubai, Mexic, uh, Statele Unite, să aleagă diverse destinații. Deci, acesta, aceasta este tendința și ceea ce avem noi aici, în bătrâna Europa, uh, patrimoniul nostru cultural, nu Uh, se poate construi, nu poate să construiască nici uh, nimeni în Dubai o astfel, un astfel de patrimoniu și nici în Statele Unite. Asta înseamnă patrimoniul european cultural. Acesta este punctul principal pe care trebuie să-l avem în vedere și pe care trebuie să-l subliniem. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem Comisiei și Parlamentelor Naționale din statele membre. Este vorba de o piață concurențială, dar noi avem avantajul foarte clar. Nu este vorba doar de investiții, dacă să facem investiții sau nu în Europa. Este vorba de cât de mare devine avantajul nostru văzut în contextul global, în contextul turismului internațional. Uh, ca să nu mai spun uh, că de locuri, locuri de muncă poate să creeze în, următorii, în următoarele decenii. Și cred că ar trebui să transmitem această idee. Joi uh, am luat uh, parte la o conferință, am participat la Madrid la o conferință a ONU care sublinia că turismul cultural reprezintă și pentru această organizație o prioritate. Și mulțumesc domnului raportor pentru document. Pentru că domnul Slotovski se referea la traseul cortinei de fier, am putea să includem și dimensiunea istorică a acestui uh, domeniu. Vin din Berlin eu și pot să vă spun că foarte mulți turiști, cam 80%, vin să viziteze Berlinul pentru dimensiunea lui istorică și poate să fie inclusă această dimensiune istorică în traseul cultural. Și a fost menționată Ialta, și uh, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, care se comemorează și adevărat că ne gândim și la aceste aspecte și și ele fac parte atât din istorie cât și din cultură și vreau să vă dau un exemplu în acest sens. Există în germană un cântecel foarte drăguț care a fost uh, modificat în mai multe rânduri, în, în mai multe versiuni și apoi uh, s-au modificat și simbolurile din povestioarea de acolo, din cântecel, ca să vedeți cum se poate uh, re, remodela și redescoperi cultura. Sunt uh, locuri uh, de comemorare, sunt locuri istorice unde nu calcă niciun turist, dar pot fi, uh, pot să-și dezvolte potențialul și pot fi conservate. Așa că vreau să mulțumesc domnului raportor dacă ar prelua această sugestie, să includem și dimensiunea istorică, mai ales că există și un efect ecologic la mijloc uh, și unul economic. Nu mai spun. Sunt zone care practic depind de turism și de cultură. Și domnul Riche spunea că atunci când scade productivitatea turismului, atunci uh, are și cultura de suferit. Deci trebuie să ne îngrijim de amândouă. Domnul raportor are cuvântul la final. Alles ist gesagt? spus tot, atunci vă mulțumesc. Next week, so we can continue. Mulțumesc. Putem să discutăm într-o formă mai practică săptămâna viitoare, când vom avea și amendamentele de care avem nevoie. Da, vreau să spun că 13 martie este termenul limită pentru transmiterea amendamentelor. 13 martie la ora 12. Dan, zum punct 5. Ajungem la punctul 5, prezentare din partea Comisiei de gemare în ceea ce privește supravegherea maritimă și vreau mai întâi să, îl, să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Da, trebuie să facem mici modificări aici la prezidiu. Zi, zi, asta de Sind das Ja. Ach so, 100. 500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 hello, good morning, good afternoon. Da, bună ziua tuturor. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați acordat ocazia să venim astăzi aici în fața dumneavoastră. A fost foarte interesant să ascult intervențiile dumneavoastră pentru că departamentul meu este interesat și de patrimoniul cultural subacvatic. Deci putem uh, să includem și acest punct dar astăzi am venit pentru un alt subiect. Vreau să vă prezint uh, uh, mediul comun de uh, schimb de informații. Este o comunicare adoptată în luna iunie anului trecut de către Comisie și Consiliu și am vrea să o discutăm un pic cu dumneavoastră. În cadrul Comisiei TRAN ați avut deja prezentare, prezentări ale conceptelor pe care le avem noi aici. Ați fost uh, Ați asistat la integrarea politicii de dezvoltare maritimă și concentrarea pe care o avem pe industriile emergente, care ar permite crearea de locuri de muncă și utilizarea mării ca o sursă mai bună de informații. Uh, and you have here on a screen all the emerging areas we have identified. Uh, avem, deci, și uh, aceste motoare pentru crearea de locuri de muncă pentru economia albastră, cum ar fi transportul, uh, pescuitul sau uh, industria petrolului offshore. Această agendă agenda este dezvoltată de Comisie în ultimii ani pentru a îmbunătăți uh, securitatea și uh, încercăm să promovăm uh, cooperarea bazinelor maritime și cooperarea uh, macroregională și, de asemenea, dezvoltăm și instrumente transversale. Se pare că prezentarea mea nu urmează, deci e un pic uh, încurcată problema aici. Toate aceste instrumente transversale pe care încercăm să le uh, elaborăm împreună cu diverse alte, alți actori interesați sunt legate de supravegherea maritimă. Știți că marea este un spațiu supravegheat și supervizat de mulți actori pe mare. În UE avem aproximativ 400 de autorități care Uh, veghează asupra actorilor implicați. Avem satelite, uh, sateliți, uh, radar și tot felul de informații, de sisteme de gestionare a informațiilor. Avem inspector de transport, inspector de mediu, controle de pescuit, controle vamale, uh, Uh, aplicarea legii și, uh, de asemenea, marina care este activă pe mare. Deci avem foarte multe informații care sunt colectate de diversi actori care lucrează cu toții în uh, domeniul public și care au funcții foarte specifice în zonele de coastă. De aceea avem mai multe surse de informare prin baze de date și alte instrumente. Deci în urmă cu câte, câțiva ani am spus deja că este o ocazie uriașă pentru interoperabilitatea între acești actori care ar putea, într-un cadru juridic, în cadrul juridic existent, să facă schimb de informații într-o măsură mai mare decât uh, în prezent. Există diverse funcții uh, ale diverse, diverselor instituții implicate uh, care generează cu toate informații care sunt adesea similare. În momentul de față, 80% din toate aceste date sunt în sistemele naționale de informații, dar deja 20% aproximativ uh, Uh, este uh, partajat la nivel uh, european prin diverse agenții europene, cum ar fi Frontex sau alte agenții europene. Deci, pas cu pas, încercăm să avem un schimb de informații transfrontalier și chiar între diversele sectoare S-a făcut o evaluare de impact și am văzut că fiecare stat membru are aproximativ 17 sisteme de gestionare a informației legate exclusiv de acest uh, domeniu, dar acestea nu sunt interconectate. Uh, când am venit pe acest post, uh, nu știam nimic despre subiect dar cred că în momentul de față internetul este locul uh, care ne ajută să facem schimb de informații uh, extrem de rapid și de, de util. Ce am putea să facem mai bine? În comunicarea publicată de comisie am spus că am putea uh, să facem schimb uh, de informații cu toate informațiile existente și relevante, atât între autoritățile civile și militare, ceea ce ar duce la creșterea cunoștințelor pe care le avem legate de vulnerabilitățile pe mare și ar reduce de dublarea eforturilor, deci ar face economie de fonduri. Și de asemenea ar putea genera noi sisteme de informații și ar putea îmbunătăți cooperarea civilo-militară. Am definit uh, acest mediu comun de schimb de informații ca un proces uh, voluntar de colaborare în UE, care, care încearcă să consolideze schimbul de informații între autoritățile implicate în supravegherea maritimă. E important că este un proces voluntar, tocmai pentru că vorbim despre autorități care nu sunt actori uh, implicați ca atare și tocmai de aceea trebuie să fie conduse de uh, nevoia și dorința și disponibilitatea de a coopera. Cred că printre principalele beneficii sunt creșterea conștientizării, creșterea eficienței și a calității, precum și a um, stilului de supraveghere, prin cunoașterea de informații legate de activele fiecărui stat membru, active pe care le poate um, trimite pe mare și Spre exemplu, dacă vă uitați la mm, multele aplicații care au fost uh, făcute, dezvoltate în ultimii ani, toate ajută la acest schimb de informații. Deci acest mediu comun uh, se vrea a fi un cadru de interoperabilitate pentru a susține schimburile de informații, reprezintă set de instrumente uh, pentru a crește cooperarea prin standarde tehnice comune, prin modele comune, prin uh, reguli legate de dreptul de acces și așa mai departe. Și de asemenea ajută și la interoperabilitatea tehnică. Dar acest mediu nu este un nou sistem de conștientizare, de supraveghere, deci, de supraveghere. Deci nu este un strat suplimentar de supraveghere, ci pur și simplu face legăturile între sistemele existente. responsabilitatea supravegherii maritime rămâne în continuare la latitudinea statelor membre și nu este vorba nici de responsabilitatea sectorială. Cred că și acest lucru este extrem de important. Fiecare sector are un scop specific, are o legislație specifică care trebuie să fie aplicată, dar la nivel voluntar pot să se folosească și de acest instrument. Până acum, și acest lucru face parte din comunicarea noastră. Deci până acum, în diversele sectoare, avem deja instrumente legislative, uh, probabil știți SafeSeaNet și ghișeul unic național. Uh, există de asemenea și alte sisteme în domeniul VAMAL, sunt uh, alte instrumente care nu sunt legislative, cum ar fi rețeaua europeană de monitorizare a oceanului, uh, o rețea a inspectorilor de pescuit și așa mai departe. Deci există aproximativ 10-15 asemenea instituții care au o relevanță europeană. Acestea există, sunt implementate și trebuie deja să îmbunătățească pas cu pas schimbul de informații existent, care nu ni se pare extrem de important și uh, credem că aceste cerințe legislative uh, Uh, având în vedere că există, ar trebui să fie folosite și chiar au fost folosite. Ce am fă făcut pentru a dezvolta cooperarea transsectorială? Am avut diverse proiecte pilot cu statele membre, unul în Marea Mediterană, una, unul în Marea uh, Baltică, Marsuno, uh, fiecare a avut sarcina de a răspunde la câteva întrebări, cum ar fi funcționăm, avem o valoare adăugată și în 2010 uh, rezultatul a fost că da, merită să se investească în asemenea proiecte pilot. În 2013 am avut un uh, proiect la nivel european, uh, un proiect de cooperare și de-abia am demarat un proiect de cooperare între statele membre, între 15 state membre europene, uh, EUCIS uh, în 2020, care uh, folosește diverse fonduri europene tocmai pentru a testa capacitatea de interoperabilitate. Care este cadrul de politici? Pentru SESAR este integrarea politicii maritime, cum am spus deja, este unul din instrumentele sale, agenda digitală europeană, eh, strategia de securitate maritimă, eh, agenda europeană pentru securitate. Toate acestea reprezintă un cadru pentru dezvoltarea acestui mediu comun de schimb de informații. Avem și politica de standardizare și politica de informatizare eh, care contribuie aici. Foarte rapid, Uh, alte acțiuni uh, plănuite în conformitate cu comunicarea. Am dezvoltat un manual, am dezvoltat standarde de interoperabilitate, am ajutat statele membre să-și modernizeze sistemele informatice și am făcut acest lucru asigurând respectarea cerințelor de protecție a datelor atât la nivel național cât și la nivel european, revizuind datele existente, uh, și revizuim de asemenea procesul de implementare a uh, proiectului Sezar. În concluzie, beneficiile unui uh, schimb de informații uh, extins acesta ar putea și vor îmbunătăți uh, sistemul de gestionare a mărilor. Până în acest moment uh, nu am, avut uh, amenințări de accidente sau amenințări teroriste pe mare și am vrea să rămână lucrurile așa. Și de aceea este foarte important ca actorii implicați să lege diversele informații pe care le au pentru că autoritatea A are informații legate, spre exemplu, de o navă mică pe care ar prinde bine autorității B aceste informații. Și, de asemenea, am avut o strategie adoptată anul trecut care uh, vrea să încurajeze cooperarea între autoritățile civile, dar și între autoritățile civile și cele militare pentru a avea operații comune și pot da un exemplu din Germania unde Uh, poliția de frontieră și autoritățile vamale uh, își um, pun la dispoziție reciproc navele pe care le au și echipamentele pe care le au pentru a-și îmbunătăți reciproc munca. Uh, acest lucru ar trebui să reducă suprapunerile și de dublările de eforturi, deci ar fi foarte eficient, ar economisi foarte mulți bani. Uh, și, de asemenea, ar uh, crește interoperabilitatea și ar promova inovarea. Uh, furnizorii de date ar primi mai multe informații, uh, cei care primesc datele ar deveni mai eficienți, iar cetățenii europeni ar fi mai bine protejați pentru o sumă mai mică. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Mulțumesc. CSE au făcut și ei un aviz pe acest subiect și uh, îi dau uh, domnului Sigmund cuvântul pentru a ne explica acest aviz. Îmi mulțumesc. Uh, o să vorbesc în limba mea maternă, în neerlandeză. Mulțumesc. Avizul nostru v-a fost deja transmis și cred că va sosi în curând la dumneavoastră și Așa cum ați spus, ar trebui să considerăm că această comunicare este urmarea logică a ceea ce s-a făcut în acest domeniu uh, Uh, al politicii maritime integrate până acum în ceea ce privește partajarea informațiilor. Este un instrument care să îmbunătățească securitatea pe mare și să ne protejeze și mediul maritim pe viitor. Uh, comunicarea comună din 2014 se confirmă acest fapt și se face referire la importanța supravegherii maritime și la importanța schimbului de informații în acest domeniu pentru securitatea maritimă. Comitetul Economic și Social a rugat Comisia să lămurească modurile de aplicare a noilor tehnologii uh, ale informației pentru a îmbunătăți acest uh, instrument. Și avizul nostru se uh, referă și la unele îmbunătățiri care ar trebui aduse. Comitetul sugerează că economiile care se realizează ar trebui utilizate pentru îmbunătățirea CISE. Punem accentul și pe importanța voinței politice pentru a înlătura barierele care apar ca rezultat al unor abordări stereotipice. Așa, dar se consideră că Comisia ar trebui să încearce să uh, aplice măsuri de instruire și de educație, astfel încât să se utilizeze la maxim experiențele deja existente și să se uh, utilizeze forumul pentru comunicații uh, uh, de coastă în Oceanul Atlantic, precum și alte forumuri care pot fi utile în acest sens. Pe termen lung, Comisia trebuie să încerce să înlăture barierele care uh, ne-ar sta în calea implementării CISE. În concluzie, este nevoie de dezvoltări, de evoluții în domeniul IT pentru îmbunătățirea schimbului de informații în domeniul maritim și, de asemenea, este nevoie de măsuri pentru îmbunătățirea securității navelor, echipajelor, mărfurilor transportate. Așadar, trebuie să încercăm să protejăm schimbul de informații pentru a nu fi atacat în uh, spațiul cibernetic. În 2000 2014 a apărut și un studiu al Departamentului Specializat din Statele Unite care arăta că este imperios necesar să se îmbunătățească securitatea în domeniul maritim. Deci aveți așa o prezentare de ansamblu a vizului nostru și noi l-am transmis domnului raportor din Parlament iar în martie comitetul va organiza chiar o conferință cu titlul Safe Seas, uh, securitatea pe mare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Van den Camp, mulțumim pentru informațiile furnizate Poate că este bine să avem și pe hârtie prezentarea aceasta din partea comisiei și în același timp aproape că mă tem puțin de ce să urmeze, pentru că sunt atât de multe servicii în Europa care se ocupă de securitatea și siguranța pe mare. N-a fost am fost în Statele Unite săptămâna trecută și am constatat că are un singur serviciu au Statele Unite pentru treaba asta, care cred că e mai eficient, da? Poate că și UE se duce în direcția potrivită. Eu am văzut și ce nu face UE și mă întrebam uh, ce ar fi să cooperăm. Pentru că, pe de o parte, se pot uni toate aceste servicii, am putea avea un singur serviciu responsabil de domeniul acesta, am putea avea servicii voluntare și am putea structura cooperarea mai bine, pentru că dacă avem 400 de agenții care fac același lucru, este un număr foarte mare. Care este legătura cu Consta Concordia și Cise? Și se mai pune și problema Mediteranei și uh, solicitanților de azil, dacă CISE are un rol de jucat în uh, acest uh, domeniu. Și mai avem și problema dezastrelor pe mare, la care trebuie să ne gândim. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Lucy Anderson. Mulțumesc. Lucy Anderson. Um, Mulțumesc pentru raport și eu vreau să întreb uh, comisia în privința acelui incident tragic. Încă mă întreb dacă controlele care se aplică sunt suficiente. În teorie, procedurile există și se pare totuși că informațiile nu circulă așa cum ar trebui. Noi avem 3000 uh, de lucrători din domeniul transporturilor maritime și partenerii sociali implicați în discuțiile legate de supravegherea maritimă uh, ar vrea să afle cum se aplică aceste măsuri în mod eficient. Mulțumesc. Keith Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru prezentare. Am două întrebări. Mă întrebam dacă Comisia ar putea să ne explice mai multe în ceea ce privește cooperarea cu supravegherea militară. Eu cred că s-a menționat în contextul controlelor la frontieră acest lucru. Și mai am și o întrebare legată de transparență. Și având în vedere faptul că Comisia nu a reușit să pună la dispoziție finanțarea necesară pentru sarcinile suplimentare pentru care acest Parlament le-a votat, le-a adoptat pentru organizația um, maritimă de, de, de supraveghere maritimă, în ceea ce privește supravegherea instalațiilor de petrol și gaze. Mă întreb dacă Comisia ne spune ce are de gând să facă pentru a ne ajuta să aplicăm aceste măsuri. Mulțumesc, am să dau cuvântul uh, Comisiei pentru că s-au pus o serie de întrebări. Da, aș vrea să răspund la întrebări, dar am să continui în engleză, pentru că așa am început. Să încep cu partea financiară. E adevărat că proiectul de interoperabilitate uh, de aceste dimensiuni costă bani. Avem unele cifre, dar este foarte dificil să se evalueze foarte concret costurile, pentru că multe lucruri țin de competențele naționale. Dar am putea spune în mare că Uh, costurile ar depăși beneficiile și ar reprezenta 90% din întreg. Trebuie să spun că intervenția dumneavoastră și avizul uh, CS este foarte util și noi sprijinim statele membre în îmbunătățirea interoperabilității și aplicăm uh, măsuri de sub fondul maritim și pentru pescuit. Deci sunt niște instrumente financiare modeste, dar pe care le punem uh, la dispoziție statelor membre. Proiectul de față nu se referă la un singur sector, ci încearcă să asigure interoperabilitatea între informațiile existente și între sectoarele existente. Și este adevărat că uh, serviciile de informații pe care le oferă EMSA pot fi îmbunătățite dacă avem surse mai bune de informare din partea statelor membre. Și, la rândul lor, statele membre au nevoie de sprijin în a-și îmbunătăți aplicarea sarcinilor. Sigur că trebuie găsite fonduri suplimentare, uh, dar dacă și informațiile uh, suplimentare apar mai des, atunci și agențiile le pot utiliza mai bine, pot trage foloase. În ceea ce privește instruirea și educația, da, sunt multe lucruri de făcut în viitor, pentru că apare o nouă generație de sisteme IT. Acum ă, dacă este să explic simplist, suntem în faza în care trebuie să vedem cum se pot împăca noile sisteme și uh, cum pot să comunice între ele. Facem tot ce ne stă în putință pentru că utilizăm uh, rețelele actuale de comunicare și vă mulțumesc foarte mult și pentru informațiile legate de Statele Unite și eu am fost la Coast Guard a Statelor Unite și uh, am văzut că fac lucruri asemănătoare. Au și ei mise, noi avem CISE, ei au mise, Maritime Information Sharing Environment. Au probleme asemănătoare și anume mai ales uh, prejudecăți la nivelul culturii de cooperare. Și e adevărat că provocările noastre poate sunt puțin mai grele decât ale lor. E adevărat că în fiecare stat membru însă se fac eforturi pentru a se coopera între autorități și pentru a reuși să facem un schimb real de informații și să ca statele membre să-și alinieze culturile uh, în privința aceasta. și rețelele europene care se creează prin EMSA și Frontex au o contribuție importantă în acest sens. Nu este foarte ușor uh, să rezolvăm problema cooperării voluntare. Am vorbit mult despre acest lucru la comisie, dar legislațiile sunt diferite și pentru că vorbim și despre cooperarea dintre agențiile militare și cele civile, este imposibil să aplicăm legislație UE la acest nivel, pentru că domeniul militar nu se poate reglementa sub nicio formă de la nivelul UE. Uh, sunt uh, unele autorități de aplicare a legei care acționează sub titlul 5, deci este o întreagă uh, combinație de factori în această cooperare. dar sunt din ce în ce mai puține resurse disponibile, uh, mai ales resurse financiare în statele membre, așa că este foarte important să uh, stimulăm cooperarea la nivel european. Uh, un accident, în cazul unui accident, cum a fost Costa Concordia, sigur că se, toată lumea sare și dă o mână de ajutor. Uh, și eu cred că s-a făcut tot ce se putea face și nu, nu se putea prevedea așa ceva. Este pur și simplu un accident. Se întâmplă astfel de lucruri. În ceea ce privește modelele de migrație, inclusiv în Marea Mediterană, avem această cooperare civilă-militară, pentru că de multe ori uh, uh, agențiile militare au acces mai bun la informații și acționează mai eficient la frontiere decât agențiile civile. Eu cred că și în acest domeniu CIZE se poate dovedi un instrument uh, important și este foarte importantă cooperarea dintre domeniul civil și cel militar pentru că putem să evităm accidente în acest fel. Dar le, nu ține de legislație acest lucru pentru că practic nu schimbăm uh, funcția, rolul fiecărui sector dar agențiile militare, adevărat, dețin informații care sunt necesare operațiunilor conduse de agențiile civile. Și în unele state membre uh, sunt uh, funcții care sunt preluate de misiunile civile și se cooperează în acest domeniu în ceea ce privește implicarea sindicatelor. Aici e uh, puțin complicat, pentru că nu am extins discuția până acolo, nu, nu ne-am referit la alte domenii decât uh, autoritățile publice. Dar e adevărat că aceste discuții extinse ar putea fi uh, interesante și eu chiar sper ca proiectul nostru să încurajeze dezbaterea. Uh, Mulțumesc. Am făcut o greșeală și nu am dat cuvântul uh, uh, doamnei Montero. Muito obrigada, Presidente. Ainda bem que se lembrou de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că v-ați amintit să îmi dați cuvântul. Mulțumesc Comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Este foarte important că s-a vorbit despre uh, acest mediu de partajare de informații, despre strategia de dezvoltare a securității maritime. Aceste lucruri arată că Uniunea Europeană are, se concentrează din ce în ce mai mult pe, pe strategiile maritime și că există cooperare între statele membre. Deci, mulțumesc Comisie pentru această excelentă inițiativă care evocă și prioritățile uh, obiectivelor, și obiectivele maritime. În ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, considerați că este important să fie implicați și alți parteneri, pentru că riscurile și amenințările maritime nu se opresc la granițele Uniunii? Care este ponderea EMSA în cadrul acestui program? Pentru că obiectivele se suprapun. Ați vorbit despre obstacolele în calea schimbului de informații care sunt cauzate de organizare practic, practic și de structuri, de felul diferit de organizare a statelor membre. Deci cum putem să trecem peste aceste dificultăți și să îmbunătățim procesul? Mulțumesc! Da, poate să adaug eu o întrebare. Mi-aduc aminte de eh, domnul Picic membru în această comisie și care spunea că în Germania uh, sunt uh, mulți, mai mulți miniștri care sunt responsabili de securitatea maritimă, mediu, transportul și așa mai departe. Și Schleswig-Holstein era sing, singurul uh, Bundesland care s-a hotărât să stabilească o singură agenție cu responsabilitățile acestea, dar statul federal german nu, n-a reușit. Yeah, well, to, on the third uh, countries. Uh... În ceea ce privește țările terțe. În momentul de față nu, nu am implicat niciun stat terț, pentru că statele membre au dorit în mod explicit să păstreze, să păstreze acest mediu pentru ele însele și pentru țările din uh, zona economică europeană. Norvegia, de exemplu, este un participant foarte implicat în momentul de față nicio altă țară terță nu participă, pentru că oricum e greu să realizăm acest lucru la nivel de UE. Dacă am implica și alte state din afara UE, ar fi și mai greu. Strategia pentru securitate maritimă tocmai a fost adoptată, are însă o componentă importantă care implică statele membre și care acordă sprijin acestora. Uh, și le ajută să își protejeze infrastructura de importanță critică. Deci există alte metode de a ajunge la aceste obiective similare de altfel. În ceea ce privește structurile naționale, nu am vorbit despre ele în mod intențional, pentru că este vorba de o, o prerogativă națională a fiecărui stat membru să decidă în ceea ce privește propria structură de supraveghere maritimă. Dar pot să mă refer la exemplul domnului Kramer. Există uh, uh, o anume înclinație pentru ca statele membre să adopte sisteme similare, care uh, această înclinație este uh, datorată și uh, faptului că există um, legislație unitară europeană în acest domeniu și uh, există structuri europene la care uh, sistemele naționale pot să, la care autoritățile și administrațiile naționale pot să participe de exemplu Germania, în Wilhelmshaven sau Cuxhaven, îmi cer scuze, acolo se construiește un centru de informații maritime în care toate uh, cele șapte autorități uh, sunt prezente. Există deja astăzi și uh, mi se pare că vor primi un sediu comun, lucru care se întâmplă și în aproape toate celelalte state membre. Am văzut și în Olanda un astfel de centru de coordonare maritimă și, uh, și multe alte state membre uh, urmează exemplul acestor țări, împărțind același sediu și informațiile pe care le au. Dar fiecare autoritate are propriile sale granițe juridice, propria sa structură, deci uh, trebuie să își respecte limitele unele altora pentru că practic se bazează pe legislația din statul membru. Sper că am reușit să vă explic mai bine intențiile noastre. Este o temă uh, de care, la care ne-am bucurat să avem uh, influența și ajutorul din partea um, Parlamentului European. Împreună, cu siguranță, ne vom descurca mult mai bine și um, este loc de îmbunătățiri. Mulțumesc! Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 6 și anume schimb de idei cu Comisia în ceea ce privește EFSI, Fondurile, eh, Fondul European pentru Investiții Strategice. Eh, următoarele puncte sunt în camera, dar sunt deschise pentru membrii comitet, comisiei. Eh, rog însă publicul să părăsească sala de ședință. Facem o pauză de 2-3 minute.